va fi transmis și va fi trecut pe ordinea de zi pentru următoarea reuniune. Dacă nu mai există alte rezerve,